În prezeda. Domnul președinte. Dobré ráno, kolegové. Bună ziua, dragi colegi. Ne-am reluat sesiunea. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru anul 2009 și vreau să salut printre noi pe președintele BEI, domnul Meștat, care va participa la dezbateri. Și pentru început îi dau cuvântul raportorului, domnul Cutaș. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule președinte Maistat, domnule comisar, stimați colegi prezentarea acestui raport al activităilor întreprinse de banca europeană de investiii face parte dintr un exerciiu democratic anual ce ine de responsabilitatea pe care o are banca în faa parlamentului european. cu toate că este vorba despre un exerciiu regulat el nu trebuie totodată banalizat deoarece conine recomandări asupra unor puncte importante pentru viitorul uniunii europene. banca europeană de investiii a devenit <clears throat> odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la lisabona în decembrie două mii nouă un instrument de sprijin al politicilor externe ale uniunii europene reprezentând de asemenea un partener important pentru impulsionarea economiei uniunii prin intermediul Vă mai rar, domnule pentru că <clears throat> doresc să le mulumesc colegilor mei pentru îmbunătăirile aduse raportului. de asemenea doresc să mulumesc colectivului băncii pentru o foarte bună colaborare i în mod special preedintelui maystadt i vicepreedintelui collatz annan. cu toii căutăm o metodă de a împăca datoriile i deficitele crescânde ale statelor membre cu obiective de cretere economică ilustrate de pildă în strategia ue două mii douăzeci obiective ce necesită investiii majore în educaie sănătate tehnologie energie durabilă i infrastructură. consider că soluia la această problemă este una europeană iar banca europeană de investiii are un rol important de jucat în acest context voi prelua aici două exemple majore <clears throat> ale modului în care banca europeană de investiii a stimulat i va continua să stimuleze economia europeană în primul rând împrumuturile către întreprinderile mici i mijlocii i obligaiunile pentru proiecte. nu trebuie să uităm că nouăzeci și nouă din întreprinderile europene sunt întreprinderi mici i mijlocii. a investi în imm uri reprezintă o metodă de a contribui în mod semnificativ la activitățile de inovare cercetare și dezvoltare ce au loc în uniunea europeană. banca europeană de investiții a oferit întreprinderilor mici și mijlocii în două mii nouă i două mii zece finanțări superioare obiectivului său anual de șapte cinci miliarde de euro. facilitatea europeană de microfinanțare a fost de asemenea creată în două mii zece regrupând fonduri în valoare de două sute de milioane de euro adresate celor ce au nevoie de microcredit. cu toate acestea constatăm persistena unor dificultăi în etapa de accesare a fondurilor de către întreprinzători. consider că este nevoie de o ameliorare a transparenei procedurilor de selectare a intermediarilor financiari ai băncii i de împrumut către acetia. de asemenea banca europeană de investiii are datoria de a oferi asistenă tehnică i cofinanare regiunilor de convergenă pentru a le permite să absoarbă o cotă mai mare din fondurile pe care le au la dispoziie. un alt subiect pe care vreau să l ating este cel al obligaiunilor pentru proiecte. suntem îndreptăii să ne punem atâtea sperane în acest instrument financiar? eu consider că suntem. obiectivul acesta este de a crete ratingurile de credit ale obligaiunilor emise de companii atrăgând investiii private pentru a suplimenta pe cele naionale i pe cele realizate prin intermediul fondurilor de coeziune. datorită acestui efect multiplicator companiile vor obine mai muli bani pentru a realiza proiecte de infrastructură în domeniile transportului energiei tehnologiei informaionale i dezvoltării durabile. este importantă axarea pe anumite proiecte cheie precum cele de dezvoltare durabilă de infrastructură rutieră i feroviară de conectarea porturilor la piețele europene și cele ce vor permite independență energetică precum este cazul gazoductului nabucco sau proiectului itgi. pentru că vorbim astăzi despre posibile soluții pentru ieșirea din criza financiară ajungem la tema transparenței și a paradisurilor fiscale. lipsa de transparență a intermediarilor financiari s a concretizat sub forma evaziunii și a fraudei fiscale i a contribuit la situaia dificilă cu care ne confruntăm în prezent. banca europeană de investiii în calitatea sa de bancă europeană are datoria de a nu se implica în operaiuni desfăurate prin intermediul unor jurisdicii necooperante aa cum sunt cele identificate în prezent de diverse organisme internaionale. totodată aceste liste nu sunt încă satisfăcătoare. banca europeană de investiii îi poate aduce contribuia în acest domeniu prin realizarea propriilor evaluări i publicarea periodică a rezultatelor sale. nu în ultimul rând a dori să menionez rolul pe care banca îl îndeplinete în afara uniunii europene în ările pe cale de aderare i în cele aflate sub incidena politicilor de cooperare de dezvoltare în aceste state banca europeană de investiii susine obiectivele uniunii europene de politică externă. de aceea consider că este nevoie atât de alocarea unui număr mai mare de angajai specializai în acest domeniu cât i de creterea cotei de participare a actorilor locali în cadrul proiectelor. Hmm. sunt bucuros să ascult părerile celor prezeni în sală i să revin la sfârit. mulumesc. domnule preedinte doamnelor i domnilor parlamentari dați-mi voi în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație. O nouă invitație deja devine o tradiție. Iată că mă aflu astăzi aici, uh, invitat la discuția, discutarea raportului dumneavoastră în legătură cu activitățile Băncii Europene de Investiții. Aș dori să mulțumesc mai ales domnului raportor, domnul Cutaș, care a avut bună idee să nu se limiteze doar la o vedere retrospectivă, ci care a dat și orientări spre viitor. Dacă îmi permiteți, pe asta mă voi concentra și eu, indicându-vă faptul că Consiliul nostru de administrație a dat o triplă orientare acțiunii Băncii Europene de Investiții pentru următorii ani. Acțiunea noastră se va dezvolta pe trei direcții. Punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, lupta împotriva schimbărilor climatice și, în al treilea rând, susținerea politicii externe a Uniunii Europene. Uh, confruntați cu criza financiară și economică uh, începută în 2008, statele europene au uh, adus o, o, un răspuns pe termen scurt cu diferitele plane națio- planuri naționale ca să asigure salvarea băncilor, ca să stimuleze apoi reluarea, redresarea economică. Știți că aceste planuri naționale au fost sprijinite de planul european de redresare economică adoptat de Consiliul European în decembrie 2008. BEI a, a, a jucat și ea un rol sporindu-și volumul de împrumuturi cu 48 de miliarde de euro în 2007 până la 79 uh, de miliarde în 2009 și orientându-și această injecție de mijloace financiare în economia reală spre sectoarele desemnate ca fiind prioritare de către Consiliu și mai ales susținând IMM-urile, după cum tocmai a subliniat raportorul. Însă după această reacție pe termen scurt care a permis să evităm uh, cel mai rău scenariu, acum trebuie să dăm un răspuns pe termen mai lung și anume aceasta este strategia Europa 2020. Elementul cheie al acestei strategii este uh, sporirea uh, ratei ocupării și productivității care trebuie să se structureze în jurul a ceea ce este numit triunghiul cunoașterii, și anume formarea, cercetarea și inovarea. BEI e gata să-și aducă și ea contribuția importantă uh, pură în aplicarea acestei strategii. În 2010 deja a finanțat mai mult de 4 miliarde, uh, cu mai mult de 4 miliarde de proiecte în domeniul educației și cu mai mult de 7 miliarde de proiecte de uh, cercetare, dezvoltare și inovare. Banca noastră are intenția să-și sporească finanțarea în acest domeniu și pentru aceasta uh, va continua împreună cu Comisia Europeană să pună la punct instrumente comune de finanțare uh, de exemplu, acest mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor pentru cercetare, pentru că astfel de instrumente au un efect de pârghie pentru bugetul european. Cu aceleași sume de la buget, bugetul european poate suporta un volum mult mai mare de investiții și în același timp aceste instrumente comune uh, ușurează construgerea de capital al BEI. Asta înseamnă că cu același capital BEI poate să acorde un volum mai important de împrumuturi. Am citat acest mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor pentru cercetare. Este un exemplu bun. La sfârșitul anului 2010, cu contribuția uh, bugetară de vreo 380 uh, de milioane, cu alocarea de capital al BI de volumul unor 700 de milioane, am putut să acordăm împrumuturi de mai mult de 6 miliarde de euro care au finanțat mai mult de 16 miliarde de, în uh, uh, investiții în cercetare. Deci iată un dublu efect de pârghie permis de acest tip de instrumente. Mi se pare astfel evident faptul că contribuția băncii noastre la strategia Europa 2020 va fi cu atât mai eficientă cu cât va putea să se sprijine pe o cooperare pragmatică cu Comisia și cu alte instituții uh, financiare. A doua direcție, lupta împotriva schimbărilor climatice și efectele sale uneori dramatice. Asta a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană și, deci, bineînțeles că și pentru Banca Europeană de Investiții. Accidentul nuclear de la Fukushima Eh, și eh, toate problemele și întrebările care le aduce cu sine, eh, înseamnă că trebuie să investim și mai mult în economia, în, în economia de energie, în energiile renoibile, în noile regenerabile, în noile tehnologii energetice. În 2010 am acordat împrumuturi pentru proiecte care contribuie la reducerea volumului de gaz de efect de seră, e aproximativ 30% din totalul împrumuturilor noastre, aproximativ 20 de miliarde și printre ele împrumuturi pentru proiecte de energie regenerabilă au reprezentat 6,2 miliarde, în principal în favoarea unor proiecte de producere de electricitate, eolian și solar. Împrumuturile pentru proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice s-au ridicat la nivelul de 2,3 miliarde în 2010 și vor crește în continuare în anii următori pentru că există un enorm potențial de a economisi energie, mai ales în clădirile publice și locuințele din numeroase orașe europene cât despre investițiile care își doresc să dezvolteze transportul urban și deci să reducă noxele din transportul individual au fost finanțate prin împrumuturi BEI până la 7,9 miliarde de euro în 2010. Nous allons poursuivre cet effort. Deci vom continua eforturile, vom continua să susținem economia, economisirea de energie, eficiența energetică, eficiențele regenerabile și în plus suntem pe cale să punem la punct o metodologie care inevitabil va fi complexă, cu dificultăți tehnice, dar o metodologie care își dorește să evalueze mai precis amprenta de carbon a tuturor proiectelor pe care le finanțăm și este un efort care e mărturia voinței noastre de a face în lupta împotriva schimbărilor climatice o prioritate majoră. Și în fine, cea de-a treia direcție. Nici o putere nu poate pretinde că are o politică externă fără susținere financiară China a înțeles bine acest lucru. Ea intervine financiar în lumea întreagă, uh, susținându-și obiectivele de politică externă. Uniunea Europeană, dacă dorește cu adevărat să aibă politică externă care să aibă măcar câtva influență în lume, și Uniunea Europeană trebuie să dispună de împrumuturi financiare dacă dorește Uh, uh, banca noastră poate să o susțină. Asta este una din uh, concluziile raportului Count de Sus. Acum rămâne de văzut dacă statele membre care sunt acționarele BEI vor da urmare recomandărilor raportului Count de Sus și vor face o alegere clară cu ocazia pregătirii perspectivelor financiare 2014-2020. Iată, domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari, o prezentare generală a acestor trei direcții de eh, acțiune a BEI pentru următorii ani. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum domnul comisar Șefcovici are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului nostru, domnul Cutaș, pentru un raport foarte bun și doresc de asemenea să uh, îi urez bun venit uh, președintelui Maștat în plenara noastră pentru că cred că este foarte important um, să îl felicităm pe dumnealui și BEI pentru eforturile pe care le fac pentru uh, rezolvarea situației de criză financiară. Uh, BI încearcă să rezolve uh, situația de lipsă de credite cu care se confruntă statele membre din Uniunea Europeană, precum și uh, țările partenere din întreaga lume. BI încearcă să își întărească activitatea de creditare um, cu obiective de creștere și de susținere a economiei. Comisia împărtășește viziunea Parlamentului conform căreia susținerea politicilor um, de dezvoltare economică și convergență sunt uh, obiective comune pe care uh, le împărtășim cu BEI uh, și aș menționa aici programele Jessica, Jeremy și Jasmine, care, își, care vizează îmbunătățirea acestor politici de coeziune. Suntem de acord cu necesitatea unor măsuri suplimentare calitative care să uh, îmbunătățească transparența intervenției BEI în acest domeniu. Ni se pare de asemenea importantă o bună împărțire a sarcinilor de lucru și obiectivul este de a optimiza utilizarea capitalului BEI. Este foarte important să obținem un echilibru între volumi, volume crescute și activități cu risc crescut uh, în cazul unei intervenții uh, crescute a BEI. Considerăm că utilizarea unor instrumente inovatoare de finanțare împreună cu uh, instituțiile bancare cheie, cum este BEI, trebuie să fie susținută. Uh, Trebuie să uh, avem o cât mai bună utilizare a bugetelor europene și o atragere a cât mai multor fonduri. În plus, uh, mecanismele de partajare a riscurilor de finanțare ar putea avea un efect de eliberare a capitalului și un, o întărire a rolului pe care BI îl poate juca. Asta înseamnă până la urmă mai multe proiecte care să susțină strategia UE 2020 și un mai bun sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia. Strategia UE 2020 și uh, inițiativa privind obligațiunile UE 2020, uh, iată un exemplu foarte bun. Strategia UE 2020 uh, necesită investiții uh, de scară largă care să susțină acțiunile FAR și să dezvolte uh, infrastructuri uh, interconectate și inteligente. Obligațiunile Împrumuturile destinate uh, finanțării proiectelor susțin uh, um, domenii cheie ca infrastructura, um, comunicarea, energia și trebuie să pună fundația unei creșteri, trebuie să pună bazele unei creșteri durabile pentru viitor. Și raportul dumneavoastră a arătat foarte clar sprijinul pentru aceste domenii cheie. Pentru următorul cadru multianual financiar, Comisia realizează o reflexie și, analiz- și o analiză pentru a asigura o utilizare optimă a instrumentelor financiare în colaborare cu BEI și cu celelalte instituții financiare. În concluzie, câteva observații privind mandatul extern al BEI. Finanțările BEI în afara Uh, și finanțările uh, BEI în afara teritoriului european. Uh, aici Comisia susține o creștere de un miliard a plafonului pentru regiunea mediteraneană. Este un lucru esențial pentru ca BEI să-și poată continua intervenția în aceste țări partenere. În același timp, reiterăm importanța uh, utilizării mm, uh, efectelor pozitive ale investițiilor precedente uh, din regiunea mediteraneană și susținem o, mm, o aplicare progresivă a, a uh, capacităților dezvoltate ale BEI uh, În conformitate cu propunerile Comisiei în uh, ceea ce privește mandatul extern al BEI, Comisia va lansa un grup de lucru care să analizeze posibilitatea dezvoltării platformei de cooperare și dezvoltare a Uniunii Europene și susținerea unor mecanisme care să implice Comisia, BEI și alți, uh, alte instituții multilaterale și bilaterale. Crearea unei astfel de platforme va permite atingerea unor sinergii și o mai bună implicare a BEI și a celorlalte instituții financiare și în acest context trebuie să vă spun că memorandumul de înțelegere între Comisie și uh, BEI și BERD uh, va fi uh, semnat. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Odi din partea Comisiei Control Bugetar. Comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte Meistat. Vreau să salut atenția pe care o acordați Parlamentului nostru, pentru că sunteți președinte al unei bănci interguvernamentale și nu sunteți obligat să o faceți, de aceea apreciem gestul dumneavoastră. Aș vrea să vorbesc despre securitate și despre eh, um, punerea în comun a intereselor la nivel comunitar. În ce privește securitatea? Dumneavoastră sunteți brațul financiar al Uniunii Europene și aveți uh, un rating de triplu A. Dar noi dintotdeauna am cerut să existe un control prudențial de reglementare în ce vă privește. Și cel mai bine ar fi ca uh, Banca Europeană de Investiții, pe bază voluntară, să accepte un asemenea control din partea Agenției uh, Bancare Europene cu sprijinul uh, unui auditor sau mai multor auditori externi. Și, domnule președinte, noi propunem ca Uniunea Europeană să devină membra Băncii Europene de Investiții, astfel încât acest instrument interguvernamental încetul cu încetul să devină unul comunitar. Mulțumim, domnule Odi. Acum Vom asculta opinia grupurilor noastre politice și acum doamna Hubner în numele PP-ului. Um, President Maestat, uh, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte Maestat, domnule comisar, dragi colegi. Uh, vreau și să vorbesc ca domnul președinte Maestat despre viitor și uh, trei elemente. În primul rând, pentru o creștere uh, economică, Europa are nevoie de investiții și deci de finanțarea corespunzătoare. Întrebarea astăzi este de unde să vină acești bani. Eu cred că aici uh, un element important al răspunsului îl constituie Banca Europeană de Investiții și familia sa de instituții. De asemenea, cred că e important să ne amintim că în următorii ani vom avea o concurență globală foarte puternică pentru finanțare, vom avea mai multe reduceri în bugetele naționale, vom avea un sector bancar confruntat cu multe nesiguranțe când își vor relua activitatea normală de finanțare și, sigur, bugetul european va rămâne, ca de obicei, prea mic pentru a fi eficient să ne rezolve problemele. Deci BEI va fi absolut esențial. În al doilea rând, apreciem foarte mult că uh, doriți să, să aveți aceste instrumente financiare inovatoare cu uh, uh, aceste obligațiuni de proiecte și sigur cu mecanismul de finanțare cu partajarea uh, riscurilor pentru a susține uh, investițiile private locale și acesta este esențial. Dar în al treilea rând și foarte important, știm cu toții că un mai bun cadru reglementar, din păcate, ne poate și ucide uh, aspirațiile din fașă. De aceea, acum, să avem un cadru reglementar care să fie mult mai îndrăzneț, și care ar uh, constitui, care ar sublinia rolul de pârghie și de catalizator al BEI, cum a spus și dumneavoastră, și cu instrumente financiare pentru foarte multe zone, mai multe zone, este foarte important pentru noi și noi sperăm că dumneavoastră împreună cu Comisia Europeană veți face presiuni și vă veți mișca înspre acest tip mai îndrăznesc de cadru reglementar și astfel vă vom susține și noi cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hubner, și acum domnul Berman din partea Socialiștilor și Democraților voorzitter de complimenten aan collega cuta voor het uitstekende rapport. felicitări domnului cuta pentru un raport excelent în ceea ce privește activitatea bei. de asemenea îl felicit și pentru viziunea pe care a exprimat o și aș aborda un singur punct relația între consiliu și uh, parlamentul european. parlamentul european este colegiuitor în ceea ce privește mandatul extern al băncii europene de investiții uh, care privește toate activitățile acestei bănci în uh, afara uniunii europene în țările vecine și în țările în curs de dezvoltare. Însă Consiliul ezită foarte mult să, să ia în considerare uh, viziunea Parlamentului asupra acestui mandat. Consiliului îi se pare normal să declare că propunerile noastre nu sunt acceptabile atunci când este vorba despre uh, rolul BEI în lupta împotriva schimbărilor climatice sau implicarea sa în instrumentele de micro- microfinanțare. Și acest lucru nu este acceptabil. Cred că Consiliul ar trebui să um, revadă care este rolul Parlamentului, pentru că ne aflăm pe picior de egalitate și Parlamentul împreună cu Consiliul trebuie să ceară Comisiei să definească noi roluri pentru BEI. Cred că avem doi colegiuitori care trebuie să fie deschiși unul față de celălalt, pentru că altfel este inacceptabil ca propunerile Parlamentului să fie respinse cu atâta ușurință. Poziția Consiliului este inacceptabilă și mi se pare absurd faptul că Consiliul nici măcar nu este prezent astăzi aici. BEI este un uh, instrument esențial pentru um, imaginea externă a Uniunii Europene și pentru um, implicarea pe care o poate avea în dezvoltarea, în dezvoltarea țărilor emergente. O bancă publică este esențială pentru dezvoltarea infrastructurilor, a politicilor și în respectarea strategiei de la Lisabona și a obiectivelor fixate prin acesta, prin acesta, ca de exemplu combaterea sărăciei, ei bine, Parlamentul European ar dori ca această luptă împotriva sărăciei să fie pusă foarte clar în uh, mandatul uh, BEI. Doamna Gulah, din partea ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte al uh, Băncii Europene de Investiții. Uh, dacă îmi permiteți, aș vrea să insist asupra unui anumit punct. Când am început să lucrăm uh, pe tema, tema acestui raport, era deja evident că aveam nevoie de investiții și de strategii pe termen foarte lung pentru că criza economică care a lovit Uniunea Europeană a, a fost cauzată și de viziunea noastră pe termen mult prea scurt. Banca dumneavoastră a jucat un rol considerabil în ultimii ani. Dar să nu uităm ce s-a întâmplat în afara granițelor noastre, în zona Mării Mediterane, cu privire la um, alegerile furnizorilor de energie. Întotdeauna în acest Parlament vor exista deputați care vă vor sprijini acțiunile și programul și așa cum a spus și colegul meu Jean-Pierre Rodi, este foarte important ca în acest moment în care majoritatea instituțiilor bancare sunt mai bine monitorizate și instituția dumneavoastră să facă obiectul unui control prudențial. În plus, nu mi-aș dori să folosim prea mult parteneriatele public-privat fără a face un calcul prealabil și a ști dacă pentru orice proiect asemenea parteneriate sunt cea mai bună opțiune. Există acum uh, nenumărate inițiative, ca de exemplu fondul uh, um, um, Margareta, care încearcă să creeze o rețea la nivel uh, transeuropean între uh, um, băncile tip casă de economii. În tot cazul, toate evenimentele recente ne îndeamnă să gândim cât mai, uh, cu cât mai mulți ani înainte și să avem programe cât mai ambițioase. Mulțumim acum domnul Canfan din partea versilor. Comisar, monsieur le... Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte al BEI. Vă salut și vă spun că grupul verzilor, în mod tradițional, ține foarte mult la activitatea băncii dumneavoastră pentru că reprezintă un instrument de politici publice uh, foarte bun. Și tocmai din acest motiv uh, suntem și foarte exigenți uh, față de activitatea sa. Viziunea noastră a băncii dumneavoastră înseamnă că BEI este o bancă pe drept cuvânt, uh, înseamnă că are și constrângeri în acest sens și mai mulți dintre colegii mei s-au referit la faptul că poate că ar trebui să integreze și noi constrângeri legate de sectorul bancar, bancar și în același timp este și o bancă diferită de celelalte, pentru că e vorba de faptul că are bani ai contribuabililor și uh, face ceea ce alte bănci nu fac. Și a, trebuie să adopte reguli care merg dincolo de ceea ce poate face sectorul privat. Și insist aici uh, pe câteva puncte unde mi se pare că banca dumneavoastră ar putea să facă uh, mai multe, deși a făcut destule. În primul rând, problema paradisurilor fiscale. Sigur, asta e o luptă foarte importantă pentru noi, dar cred că pentru marea majoritate a colegilor mei. Criza ne arăta că uh, acesta era un element foarte opac care afectează întregul sistem financiar și economia mondială. Deci în acest raport o majoritate a membrilor Parlamentului susține ideea că dumneavoastră trebuie să luptați pentru o mai mare transparență în legătură cu uh, împrumuturile acordate firmelor care tranzitează prin paradisurile fiscale. Eu cred că această practică ar trebui să se termine. Eu știu că aveți constrângeri operaționale pe teren, dar există și un element politic prin care, care spune că dacă sunteți brațul în armată, al Europei, înseamnă că duceți bătălii și atunci bătălia împotriva paradisurilor fiscale trebuie să fie una pe care să o duceți. Dar noi spunem, că dumneavoastră condiționați, uh, să condiționați uh, împrumuturile BEI pe uh, firmelor care nu sunt prezente în lanțul de valori, în paradisurile fiscale care sunt pe lista neagră care tocmai este alcătuită. Cel de-al doilea element în legătură cu care dorim să vă atragem atenția e problema controlului și a guvernării. Silviu Gular tocmai s-a referit la asta și eu cred că trebuie să avem mai multe alegeri și să uh, extindem responsabilitatea colectivă pentru că alegerea proiectelor finanțate din bani publici să fie făcută cât mai democratic posibil. În cel de-al treilea rând, măsurile uh, în care acțiunea noastră este, măsura în care acțiunea noastră este benefică. Sigur, se poate măsura asta în termen financiar, că sunteți o bancă în adevăratul sens al cuvântului, după cum spuneam, înseamnă asta că și dumneavoastră aveți uh, raportul risc-rentabilitate de care trebuie să țineți cont, dar Uh, sunteți, uh, acționați cu bani publici și de aceea căutați alți beneficii în ceea ce privește coeziunea, alte beneficii în ceea ce privește uh, mediul, coeziunea socială, lupta împotriva sărăciei și puteți face mai multe în raportări, în măsura în care există aceste beneficii extrafinanciare care să se situeze în centrul acțiunii dumneavoastră. Deci nu trebuie să o facem o opoziție între beneficiile financiare și extrafinanciare, ci să nu ne retrângem doar la chestiunile monetare și financiare. Și în ultimul rând, mă refer la schimbările climatice. Se scrie în raport că trebuie să urmăriți uh, toate obiectivele Uniunii Europene și unul din obiectivele oficiale e reducerea până în 2050 cu 80% a emisiilor cu gaz de efect de seră. Dar asta nu va fi posibil dacă vom continua cu centrale electrice pe bază de cărbune, care au foarte multe emisii. Mulțumesc, pune președintele. Avem o, un cartonaș albastru. Do- deci dorește, să dorește să vi se pună o întrebare. Acceptați? Da, uh, domnul Dartmouth, domnule Halfin, v-ați, consider- ați, v-ați gândit că utilizarea băncii europene de investiții ca un instrument de politici publice ceea ce spune dumneavoastră și partidul dumneavoastră, se va face pe cheltuiala financiară directă a contribuabililor europeni și în mai ales a celor din Marea Britanie. V-ați gândit puțin la acest lucru? Have you, Mr. Calfin? Yeah. Domnule Calfin, răspuns. Răspuns foarte simplu. Cred că BEI a costat mult mai puțin contribuabililor britanici decât alte bănci britanice, foarte private. Și eu cred că interesul general este mult mai bine slujit și interesul contribuabililor britanici este mult mai bine slujit de BEI decât alte bănci private. Merci. Thank you. Now, Mulțumesc. Și acum doamna Swinburne, din partea uh, conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc. Parlamentul uh, a petrecut foarte multe ore discutând cum uh, poate să facă ca autoritățile de supraveghere uh, să fie responsabile pentru un, uh, niște operațiuni mai transparente. Această activitate este supusă controlului Parlamentului și în această nouă epocă a întăririi controlului trebuie să um, stabilim niște niveluri comparabile de control asupra instituțiilor europene existente, inclusiv BEI BEI este implicată în uh, finanțarea strategiilor Uniunii Europene și în finanțări adresate partenerilor externi și trebuie să întărim acum uh, și partea de responsabilitate și de control. Activitatea BEI trebuie să fie evaluată în același mod, mod în care sunt evaluate și băncile comerciale. Toate activitățile financiare trebuie să se încadreze în, să, să, să figureze în bilanț. Și Orice eroare aici înseamnă că tot contribuabilii vor fi cei care vor trebui să plătească. De aceea Parlamentul trebuie să fie implicat în controlul aplicat uh, BEI, mai ales atunci când este vorba despre dezvoltarea de noi instrumente financiare. Mulțumesc, doamnă Swinburne. Acum, acum domnul Clute din partea GUE. Vă rog. Vă mulțumesc. Domnule comisar, domnule Meștea, dragi colegi, Principala misiune a Băncii Europene de Investiții este să permită Uniunii Europene să-și atingă obiectivele și să uh, promoveze investiții pe termen lung. Banca Europeană de Investiții este strâns legată de misiunile Uniunii Europene și are obligația de transparență, de uh, investiții sustenabile și de creare de locuri de muncă. ONG-urile care se ocupă pe teren de punerea în aplicare a proiectelor investite de Banca Europeană de Investiții ne spun că respectarea acestor criterii nu este totdeauna garantată și mai mulți colegi au evocat acest lucru. Foarte multe ONG-uri critică lipsa de transparență în ce privește felul în care sunt acordate creditele, felul în care ele sunt uh, folosite și uh, monitorizarea cheltuirii acestor fonduri. Știm că aceste critici au fost transmise băncii europene de investiții, dar vrem să știm, țineți cont de ele, vă corectați procedurile, le modificați sau nu? ONG-urile ă, cer nu numai mai multă transparență, dar și niște condiții mult mai clare în ce privește acordarea împrumuturilor și în ce, ce privește pe intermediarii financiari. Aceste ONG-uri propun publicarea informațiilor financiare în ce privește toate proiectele care au, vor fi finanțate de Banca Europeană de Investiții înainte ca finanțarea propriu-zisă să fie acordată în plus, ar trebui să se facă studii în ce privește uh, sustenabilitatea și impactul economic și de mediu al fiecăruia dintre proiectele pe care Banca Europeană de Investiții are intenția să-l uh, finanțeze. Respectul normelor de mediu, de uh, sociale sau și uh, în ce privește licitațiile publice este deseori criticat de către aceste ONG-uri. Ar trebui ca toate proiectele care nu uh, respectă aceste norme să uh, fie excluse de la finanțare. Acum Acum, în ce privește investițiile în domeniul energiei, aprovizionarea cu energie și diversificarea furnizorilor uh, sunt niște obiective ale Uniunii Europene care pot fi finanțate prin intermediul BEI. Dar după ce s-a întâmplat la Fukushima, este clar că acum trebuie să ne gândim la o energie, un mix energetic fără uh, energia nucleară și cu cât mai puține emisii de uh, dioxid de carbon. De aceea avem și mai mult ca niciodată nevoie de investițiile băncilor europene de investiții. Domnul Hans Peter Maten a ridicat cartonașul albastru. Domnule Clute, acceptați întrebarea domnului Hans Peter Maten? Da, domnule Martin, vă rog, puneți întrebarea. Președintele Băncii Europene de Investiții și-a prezentat viziunea de viitor. A spus că dorea ca această bancă să devină un adevărat instrument care să ne permită să uh, facem față concurenței uh, Chinei și altor mari parteneri internaționali. Dumneavoastră sunteți împotriva unei contraputeri și cum altfel ați vrea să folosiți instrumentele uh, BEI? Nu știu dacă întrebarea mea a fost clară, spune domnul Haspiter Martin. Domnul Clute. Eu nu pot să intru în detalii, dar știți că toate aceste ONG-uri au făcut nenumărate studii, au redactat rapoarte pe care de altfel pot să vi le trimit dacă doriți și aceste rapoarte, cum spuneam, au fost comunicate și băncii europene de investiții și cu toatele subliniază ce se întâmplă în Africa, în Asia și cum banii acordați cu titlul de ajutor de dezvoltare pot să fie mai bine uh, cheltuiți. În plus, în aceste rapoarte sunt nenumărate critici. Nu pot să intru în detalii, dar uh, vă, vi le pot trimite, cum spuneam. Mulțumim, domnule Clute. Acum uh, are cuvântul domnul Blum în numele uh, EFD. Mulțumesc. Uh timp de 35 de ani am lucrat într-o bancă de investiții, am fost manager, am fost consilier, am fost strategist economic, niciodată n-am avut n-am cumpărat uh, uh, active toxice pentru clienții mei și pentru mine, dar uh, din păcate în ultimele ani mi s-a pus pistolul la tâmplă de politicieni uh, și uh, nu mă refer doar la băncile britanice și și la bănci străine. Din păcate se bagă mâna în buzunarul plătitorului de uh, taxe din Marea Britanie, iată, de către Portugalia acum. Acum eu dacă aș dori să investesc uh, peste oceane, aș cumpăra uh, într-un, în fonduri din piețe emergente. N-aș dori ca un fel de bancă naționalizată ad hoc să-mi investească banii cu forța. Și spun asta bancă improvizată, domnule Maistat, pentru că dumneavoastră nu ne-a spus decât cum veți investi banii pentru a a schimba clima. <laughs> E un nonsens cum n-am mai auzit în viața mea. Statisticile ne spun că vremea nu s-a schimbat în ultimii 50-60 de ani, deci am putea să schimbăm cu bani sau ce vreți să faceți. Eu nu vreau, vreau să investesc în, în banca noastră și nici britanicii nu vor să investească în banii noastră. Și în legătură cu statutul noastră triplu A, uh, Sper, dacă vreți să vi-l mențineți, să ignorați uh, cererile excentrice ale verzi, verzilor. Să punem, uh, din păcate, dacă veți investi foarte mult în uh, panouri solare, vă veți pierde imediat acest rating AAA. Mulțumesc. Acum Hans Peter Martin cuvânt. Mulțumesc. Cred că trebuie să dăm dovadă de realism aici. Colegul britanic tocmai ne-a readus cu picioarele pe pământ. Băncile ne, cre- ne cer să avem încredere, să continuăm să investim în ele, însă trebuie să recunoaștem că BEI este un instrument util care poate avea o intervenție pozitivă și domnul Clute a vorbit despre asta, eh, s-a vorbit despre strategia externă, însă cred că este înfricoșător să vedem investitorii chinezi, statul chinez care sabotează sisteme politice intervenind în marile proiecte de uh, infrastructură și asta fără ca Uniunea Europeană să uh, reacționeze. Și un al doilea punct, IMM-urile. Uh, IMM-urile sunt neglijate, sunt abandonate în general de către bănci. Uh, și în al treilea rând, în ceea ce privește energia, trebuie să facem ceva utilizând alte surse, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Europa, în uh, Japonia. Domnul Gozes. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Băncii Europene de Investiții. După afirmațiile pe care tocmai le-am auzit și care nu sunt demne de această sală și de această instituție, aș vrea să subliniez faptul că acțiunile Băncii Europene de Investiții sunt pozitive și datorită tratatului de la Lisabona, acum aveți o mai mare marjă de manevră, veți putea să aduceți răspunsuri pertinente provocărilor puse de criza financiară mondială și dumneavoastră ați adus un adevărat sprijin IMM-urilor. Ați fost un factor hotărător pentru regiunile de convergență și pentru a permite succesul politicii de coeziune. Toate aceste acțiuni trebuie să se continue și trebuie să aibă o mai mare amploare. Dumneavoastră sunteți principalul vector al investițiilor strategice în Europa și de aceea vreau să vă invit să îi sprijiniți pe toți cei care au luat inițiative în domeniul îmbunătățirii finanțării pe termen lung și în special uh, uh, băncilor chesti de depo, pentru că reglementarea bancară și contabilă, așa cum sunt ele astăzi, nu favorizează uh, uh luarea în uh, atenție a acestor investiții pe termen lung. Din potrivă, ele sunt penalizate. Ar trebui să se facă anumite adaptări. Și dumneavoastră ați afirmat că investițiile pe termen lung sunt indispensabile pentru a crea un nou viitor pentru Europa. De asemenea, aveți dreptate atunci când afirmați că, dincolo de granițele europene, BEI trebuie să fie un motor, mai ales în regiunea Mării Mediterane. Având în vedere uh, transformările din aceste țări, e clar că acum avem nevoie de proiecte precise, de investiții țintite care să um, fie dezvoltate în cadrul Uniunii pentru uh, Mediterană. De asemenea, am notat disponibilitatea dumneavoastră față de orice cerere pe care ar face Uniunea Europeană pentru aceste regiuni și sperăm că aceste cereri vor veni din partea Uniunii Europene. Mulțumim, domnule Gozes. Acum, domnul Sanchez Prezedo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al BEI, domnule comisar. În primul rând, doresc să felicit pe domnul Cutaș pentru raportul său de dreptul magnific. Banca Europeană pentru Investiții trebuie să acționeze mai mult și mai bine și mai rapid. Are un rol foarte important pentru dezvoltarea de proiecte în toate sectoarele economice ale Uniunii Europene și responsabilitatea sa a crescut toată cu criza Criza economică a creat uh, dificultăți pentru creditare și a subliniat necesitatea să ne reorientăm din temelii uh, uh, modelul economic. Rolul BI este unul critic și pentru asta trebuie să mențină o, un grad ridicat de solvență și condiții financiare solide pentru a putea avea acces la piața de capital și să aibă mijloacele pentru a finanța proiecte care în alt fel nu s-ar bucura de finanțare. Sigur, pentru, că uh, este pozitiv că în 2009 BEI a crescut cu 40% acțiunile sale. Uh, sigur, e importantă și finanțarea pentru IMM-uri și este importantă și finanțarea pentru uh, regiunile cele mai puțin avansate și sigur că a dedicat bani și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru eficiența energetică. Sigur, mai rămân multe de făcut și încă mai e nevoie de o finanțare sus, uh, sustenibilă pentru uh, obiect, realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene. Criza a uh, scăzut disponibilitatea acestui tip de finanțare. De aceea este necesar să promovăm aceste euroobligațiuni și să căutăm noi instrumente pentru o dezvoltare durabilă a economiei noastre să avem o platformă cu alte instituții financiare în comun. Asta ar trebui însoțit cu o mai bună guvernare și cu revizuirea mandatului său intern și ar fi o, o bună punte pentru a uni uh, uh, investițiile private cu cele publice. Mulțumim și acum domnul Ellis. Uh, rise... Domnule președinte, eu sunt unul dintre reprezentanții britanici care crede că trebuie să fim în Uniunea Europeană și că trebuie să o schimbăm într-un anumit sens. Uh, Mm, cât despre adversarii noștri politici, nu sunt reprezentanți oricum în, casa comunelor, în uh, Camera Comunelor și nici nu au nicio speranță pentru viitor. Dar cred că este necesar să avem o viziune mai pragmatică asupra politicilor și să vedem cum putem obține atingerea mai multor obiective prin resursele atât de reduse ale Uniunii Europene. Felicit uh, BEI pentru activitatea sa și întrebarea mea se leagă de aceste obligațiuni pentru proiecte. Uh, în momentul în care documentul va fi prezentat în iunie, veți prezenta și dumneavoastră un document separat de cel al Comisiei pentru a vedea și viziunea dumneavoastră în momentul în care vom pregăti uh, perspectiva mm, uh, financiară multianuală. Aceste obligațiuni pentru proiecte sunt utilizate numai în interiorul Uniunii Europene, numai pentru politica de transporturi și ce a mai spus Comisia și um, este nevoie de economii în uh, fondurile structurale și în celelalte tipuri de fonduri, pentru că cred că ar fi un element cheie atunci când uh, vom discuta uh, următoarea perspectivă financiară. Mulțumesc. Acum domnul Morganti. Domnule președinte, dragi colegi, raportul în ce privește activitățile Băncii Europene de Investiții pentru anul 2009 subliniază mai multe puncte esențiale, mai ales faptul că trebuie să ne concentrăm pe anumite uh, obiective cheie și să facilităm accesul IMM-urilor la uh, investiții, la împrumuturile de la BEI. De asemenea, sunt de acord cu aceste obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Însă sunt puțin perplex în ce privește secțiunea despre activitățile externe ale Băncii Europene de Investiții, unde se cere folosirea mai multor resurse financiare și umane. Însă, în raportul 2009 se spune clar care erau țările care au beneficiat de asemenea împrumuturi și am văzut cu surprindere că Turcia a beneficiat de cea mai mare parte dintre aceste investiții. Aceste cifre reprezintă practic un sfert din banii de care beneficiază Italia și Italia este unul dintre principalii acționari din Banca Europeană de Investiții. Deci eu cred că ar trebui să existe un raport mai proporțional între cei care contribuie la finanțarea BEI și cei care beneficiază apoi de împrumuturi. Deci mi se pare disproporționat faptul că Turcia beneficiază de mai multe fonduri decât Italia. Eu cred că această situație ar trebui să se modifice. Mulțumim, domnule Morganti. Acum îi dau cuvântul domnului Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că nu în fiecare zi vedem în Parlament un raport atât de succint și atât de clar. Rolul BEI pentru dezvoltarea Europei este incontestabil foarte important. Însă s-ar putea face anumite observații în legătură cu cele auzite astăzi aici și cu raportul. În primul rând, susțin politica BEI pentru dezvoltarea IMM-urilor și cred că e mult mai important asta pentru Europa decât lupta împotriva schimbărilor climatice banca ar trebui să-și concentreze eforturile pe acest domeniu al IMM-urilor, mult mai mult decât uh, pentru dezvoltarea unor tehnologii ecologice. Sigur că aceste tehnologii pot și ele ajuta IMM-urile. Uh, în ce privește politica internă a Europei, sunt de acord cu avizul Comisiei de Control Bugetar și cu noua autoritate bancară europeană de control. Însă, am auzit aici niște date care îmi trezesc oarecare îngrijorare. Cred că ar trebui să existe un control parlamentar în ce privește investițiile externe. E inadmisibil să permitem uh, ca niște țări din exteriorul Uniunii Europene să fie finanțate cu asemenea sume importante. Mulțumesc, domnul Palone. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Gozez. BEI a jucat întotdeauna un rol cheie și important în dezvoltarea Uniunii Europene. Rolul său, acțiunea sa, uh, sunt mult mai importante într-un moment de criză cum este cel prin care tocmai trecem. Recentele reforme privitoare la guvernarea economică legate de efectele crizei ar putea duce la uh, alocarea unor sume mai mici decât de statele membre pentru proiecte importante, cum ar fi crearea unor infrastructuri strategice pentru dezvoltarea întregii Uniuni, de exemplu TNT sau transportul feroviar. Sunt de acord cu inițiativa Comisiei Europene de a lansa uh, proiectele, uh, obligațiunile pentru proiecte care reprezintă o foarte bună uh, soluție pentru a găsi credite și a susține infrastructuri de care Europa are nevoie pentru a se moderniza și pentru a exploata cât mai bine potențialul pieței interne. Rolul BEI în emiterea acestor obligațiuni este deci fundamental. Raportul pe care îl discutăm invită să uh, se dea mai, multe, mai mulți bani pentru IMM-uri și, uh, și spune că activitatea BEI trebuie să fie orientată spre rezultat, rezultate și eu sunt de acord. Dar, domnule președinte, dați-mi voie să-mi exprim și anumite critici uh, legate de activitatea băncii. Uh, aș dori înde- uh, îndeoseb să spun că adesea multe IMM-uri nu reușesc să beneficieze de oportunitățile respective pentru că pentru proiecte sunt, e nevoie de structuri și bani deja și astfel IMM-urile nici nu pot participa la uh, uh, aceste proceduri. Apoi, uh, procedurile sunt îngreunate de birocrație, de hârțogărie. Iată, nu vreau să uh, Reamintesc cât de importante sunt IMM-urile pentru economiile noastre. Dar sper să se deschidă un dialog cu IMM-urile ca să accelerăm procedurile și ca să scăpăm de birocrație pe cât posibil. BEI poate și trebuie să joace un rol important în gestionarea uh, deve anche pensare oltre eh, eh, acțiunilor la Marea Mediterană și noi oricum trebuie să avem o acțiune nu doar de urgență, ci și pe termen lung, ca ajutoarele pentru investiții să se realizeze acolo, pe malul sud al Mediteranei, în favoarea democrației și pentru dezvoltarea unei economii sociale și de piață. Mulțumesc. Signor Palone. Mulțumesc, domnule Palone. Și acum domnul Ludvigson are cuvântul. Tack för ordet. Jag skulle vilja lyfta fram... Mulțumesc. Doresc să subliniez două puncte principale din acest raport. În primul rând, Banca Europeană de Investiții are un rol central în strategia UE 2020. Și asta înseamnă, nu în ultimul rând, investiții în tehnologiile verzi. Pentru ca economia europeană să fie puternică și sustenabilă, trebuie să investim mai mult în transportul feroviar și de asemenea trebuie ca aceste rețele să fie conectate cu rețelele rutiere și avem nevoie de noduri uh, de transport care să fie eficiente. Infrastructura trebuie să devină un tot unitar, eficient. Banca Europeană de Investiții trebuie să fie mai activă în acest domeniu cheie și uh, în acest sens avem nevoie de o nouă mentalitate și de soluții financiare flexibile. Obligațiunile pentru proiecte sunt un uh, mecanism excelent în acest sens, dar trebuie să fie asociate cu noi alternative financiare. Sper că vom putea dezvolta modele prin care nivelurile european, regional și național pot coopera într-un mod îmbunătățit. BEI are un rol foarte important în îmbunătățirea politicii de dezvoltare și activitatea băncii trebuie să fie mai transparentă. Avem nevoie de un control mai bun și un accent îmbunătățit în ceea ce privește obiectivele transversale. Mediul, combaterea sărăciei, toate acestea trebuie să fie incluse în luarea deciziilor legate de BEI. Mulțumesc, mulțumesc domnule Ludvigsen și acum domnul Stevenson, ultimul vorbitor din această rundă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană de Investiții a oferit un miliard de euro pentru proiecte de energie eoliană în Regatul Unit. Da, și astfel putem să spunem că se finanțează bine strategia de luptă împotriva schimbărilor climatice, dar sunt alarmat de faptul că aceste finanțări, atunci când ar trebui să fie monitorizate și controlate, de fapt, sunt opace. Este o mare lipsă de transparență. Apoi tot domnul Meștat ne-a spus că în jur de 5 miliarde de euro au fost acordați peste tot în Europa pentru asemenea proiecte. Dar încă o dată, nu este normal ca aceste proiecte să nu fie supuse vreunui control uh, interguvernamental sau parlamentar sau de altă natură. Uh, pe tot parcursul anului trecut, Practic, numai 21% din fondurile disponibile au uh, fost bine folosiți, pentru că până la urmă ne-am dat seama că aceste proiecte nu sunt sustenabile și că nu reduc atât de mult emisiile de dioxid de carbon și nici nu ușurează uh, costul facturii pentru uh, energia electrică. Deci, uh, cât de viabile au fost aceste proiecte, domnule director? Mulțumim, acum trecem la procedura catch de aie și uh, îi dau contul doamnei McGuinness. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului James Ellis pentru observațiile sale față de comentariile domnului Bloom și să sugerez colegului meu de la UKIP că dacă doresc să-și exprime uh, dezaprobarea, nu trebuie să jignească. Uh, el a spus că verzii sunt excentrici, sunt uh, gospodine <laughs> nebune. Eu aș vrea să știu în ce categorie crede domnia sa că se încadrează. Și acum, pe fond, în legătură cu BEI, Irlanda a, a fost uh, beneficiar uh, a finanțării pentru IMM-uri din partea BEI, dar poate domnul președinte ar putea să comenteze cât de accesibile sunt aceste fonduri, pentru că se spune că se acordă bani pentru IMM-uri, dar sigur atunci când într-adevăr uh, IMM-urile doresc să acceseze acești bani, este foarte dificil. Deci și asta este o problemă practică foarte importantă pentru sectorul IMM-urilor, să li se ușureze accesul la bani. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maghines. Am domnul Pașca are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al BEI, Banca Europeană de Investiții a fost creată pentru a contribui la atingerea obiectivelor Uniunii Europene, fie că este vorba de obiective în interiorul sau în exteriorul acesteia. Și acest lucru este posibil prin intermediul împrumuturilor acordate de această bancă. Colegii noștri au spus că garanțiile uh, bugetare atinseseră 19 miliarde de euro, o cifră foarte importantă dacă ne gândim la finanțarea pentru una, uh, acordată de Uniunea Europeană. În plus, aș dori să știu cum, se, cum sunt utilizate ratele acestor împrumuturi și uh, ratele de mm, dobândă ale acestor împrumuturi și BI este responsabilă în fața OLAF, în fața Curții de Conturi și în fața statelor membre. Raportul propune crearea unei autorități de supraveghere care să verifice calitatea și activitățile financiare ale BEI. Aș dori să știu ce faceți în acest sens, ce, cum controlați respectarea regulilor. Noi am făcut propuneri importante și invit Comisia să analizeze um, posibilitatea creării acestei instituții de supraveghere care să îmbunătățească transparența. Mulțumesc!

Mulțumesc, domnule președinte. Ă, confruntați cu această criză economică și criza de la Marea Mediterană și criza energetică, de asemenea în Japonia și catastrofa nucleară de acolo, eu cred că Banca Europeană de Investiții, care, după cum s-a spus, este brațul operativ al Uniunii Europene, are un rol important de jucat Cred că dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să acționați în Europa și în afara Europei. Astăzi avem, uh, iată, uh, Marea Mediterană, avem un nou plan important pe care trebuie să-l demarăm în această următoare perioadă și vreau să vă întreb prin care mecanisme? Ei bine, prin noi mecanisme financiare Ba, noi aici uh, am spus de nenumărate ori uh, că trebuie să facem acest lucru, dar domnule comisar, spuneți-ne ceva în legătură cu calendarul și cum se vor pune în practică aceste proiecte. Și aș dori să vă întreb, ce s-a întâmplat cu acel fond creat din resturile planului care s-a pornit acum câteva luni? Uh, aici, sigur, timpul este întotdeauna important și aș vrea să ne spuneți ceva în legătură cu acest principiu nu știu ce s-a întâmplat cu Margherii, de exemplu. Ce s-a întâmplat cu aceste fonduri care trebuie să relanseze economia? Vedeți că în acest moment e foarte important să acționăm rapid. Mulțumesc. Grație. Our next speaker. Mulțumesc și acum domnul Rubix. președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este satisfăcător. Dar atunci când vorbim despre ce se va întâmpla pe viitor și mai toți oratorii au uh, ținut să vorbească despre viitor, aș vrea și eu să spun că nu numai investițiile pe termen lung ar trebui avute în vedere, ci și eliminarea subvențiilor. Trebuie să gestionăm mai bine banii care au fost acordați băncilor pentru a le salva. Banca Europeană de Investiții ar putea să joace un rol în acest sens. Apoi, garanțiile acordate de la bugetul UE ar uh, trebui să fie mai bine monitorizate. De asemenea, să nu uităm folosirea acelor instrumente precum uh, parteneriatele public-privat, astfel încât calitatea activităților băncii europene de investiții va fi mai bună. Domnul Matul acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Maistat, domnule comisar. Concentrarea investițiilor BEI în regiunile de convergență, în IMM-uri și în acțiunile ce privesc combaterea schimbărilor climatice răspunde efectelor crizei în domeniile cele mai afectate

Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum ultimul uh, intervenient, domnul Kuhn, vă rog. Uh, danke, Herr Parlamentspräsident, verehrter Herr Präsident der Europäischen Investitionsbank. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Bey, această discuție este foarte importantă pentru economiile statelor membre. Am văzut că țările care au o structură sănătoasă cu uh, companii de mari dimensiuni, dar și cu IMM-uri, sunt cele care au ieșit cel mai bine din criză, au supraviețuit cel mai bine crizei. Și dacă aplic asta Germaniei, observăm că în economia noastră 70% uh, din forța de muncă lucrează pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile sunt adevărații poli de ocupare. Uh, Uh, și uh, acestea trebuie, IMM-urile trebuie să beneficieze de uh, împrumuturile Băncii Europene de Investiții. Trebuie să facilităm accesul acestora și mm, Banca Europeană de Investiții trebuie să sprijine, să le sprijine. Ele sunt foarte importante pentru că contribuie la creșterea economiilor noastre și astfel putem deveni mai competitivi în comparație cu americanii sau cu asiaticii. Cred că inițiativele BEI din acest punct de vedere pot fi capitale. Ele trebuie însă să uh, fie funcționale, să fie eficiente și să aibă un rezultat uh, care să permită ieșirea din această criză financiară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum toată lumea cred că a luat cuvântul și dau cuvântul acum domnului Șescioviș din partea Comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc domnule președinte, stimați deputați. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre controlul prudențial și aș vrea să vă asigur că Comisia acordă toată atenția acestui control prudențial al BEI. Știm că este nevoie de un nou cadru uh, de reglementare în această privință. Însă, Banca Europeană de Investiții este o instanță supranațională și există articole în tratat care reglementează felul în care este supravegheată Banca Europeană de Investiții. Deci, de aceea trebuie să ne gândim foarte uh, bine care ar putea să fie temeiul juridic pentru acest control prudențial. Dar să nu uităm că Banca Europeană de Investiții are deja o răspundere față de Banca Centrală Europeană și își îndeplinește toate obligațiile care îi revin în acest sens. Comisia nu poate să uh, fie entitatea care să efectueze acest control prudențial de reglementare, însă poate putem să găsim un alt tip de acord uh, pe bază voluntară din partea uh, BEI. În ce privește cooperarea și rolul pe care poate să-l joace Comisia în această cooperare cu Banca Europeană de Investiții, trebuie să vă spunem că Comisia are deja un rol important pe care îl joacă în, uh, în instanța de guvernare economică a băncii pentru că trebuie să-și dea un aviz pentru împrumuturile uh, cele mai importante și trebuie să spunem că cooperarea a fost întotdeauna exemplară și excelentă. În ce privește uh, supravegherea programelor și a proiectelor externe, mai ales cele care au fost parțial excluse din procedura de descărcare bugetară. Facilitatea pentru țările ACP și uh, uh, fondul de dezvoltare sunt cele care acum nu mai fac parte din procedura de descărcare bugetară. Însă ele sunt totuși monitorizate. Ultimul lucru pe care doream să-l spun pentru a reacționa la ce a spus doamna Hübner, suntem de acord cu faptul că potențialul băncii europene de investiții ar trebui să fie uh, mărit, că ar trebui să ținem cont de uh, efectul de pârghie, de efectul uh, multiplicator, de posibilitatea de a um, uh, contracta participări la capital și, bineînțeles, prin mărirea fondurilor disponibile pentru IMM-uri. Însă vreau să vă reamintesc că cadrul de reglementare financiar a fost recent modificat tocmai pentru a permite crearea acestor produse financiare uh, inovatoare. Și noi le vom folosi și prin intermediul Băncii Europene de Investiții îndeoseb pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea. Vom învăța din experiența trecută, vom vedea ce a funcționat cel mai bine și cum putem să uh, uh, eficientizăm cel mai mult investițiile pe viitor. Mulțumim, domnule comisar, acum îi dăm contul domnului președinte Meistar. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc tuturor celor care au luat aici cuvântul pentru comentarii, pentru sugestii, deși cred că <laughs> unii poate nu aveau dreptate în ceea ce spuneau. Bine, în timpul pe care l-am la dispoziție nu pot uh, răspunde în detaliu, pentru că într-adevăr au fost puse întrebări foarte interesante și unele dintre sugestii vor putea fi examinate în detaliu în comisie. Există, de exemplu, ce, uh, chestiunea uh, evocată de doamna Hubner. Dacă doresc ca BEI să poată, într-adevăr, să-și aducă contribuția însemnată la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, mai ales prin dezvoltarea de instrumente comune cu Comisia, e clar că trebuie să avem uh, posibilitatea ca și cadrul de reglementare să o permită. Acum vorbiți de nou proiect de reglementare financiară. Eu cred că trebuie să fiți atenți și să vă asigurați că, într-adevăr, Banca Europeană de Investiții să fie în măsură să-și aducă și ea contribuția. Propunerea făcută de comisie mi se pare absolut corespunzătoare din acest punct de vedere, dar trebuie ca și Consiliul și Parlamentul să accepte această propunere. Deci și dumneavoastră aveți rolul dumneavoastră de jucat în uh, examinarea reglementării financiare. Eu cred că o examinare mai în detaliu ar fi, de asemenea, uh, potrivită și pentru alte chestiuni evocate aici. Problema paradisurilor fiscale, cum a spus domnul Canfin, și pot confirma că Banca Europeană de Investiții în această privință are o politică mai strictă decât celelalte instituții financiare internaționale, ceea ce explică de altfel și faptul că recent a trebuit să refuzăm să confinanțăm cu Banca Africană de Dezvoltare sau cu Banca Mondială sau cu BERN, Deci a trebuit să refuzăm cofinanțarea anumitor proiecte pentru că nu se îndeplineau criteriile cele mai foarte stricte pe care le avem noi. Și spun domnului Confan că e exclus să finanțăm o firmă situată într-o țară de pe lista neagră a OECD. Da, sigur că sunt dispus să examinez mai în detaliu această problemă. De asemenea, domnul Clute a vorbit aici de creditele pentru IMM-uri și transparența în acest domeniu. Eu cred că nu sunt multe instituții financiare care sunt dispuse să ofere atâtea informații câte oferim noi în legătură cu alocările pentru IMM-uri și subliniez faptul că numărul de IMM-uri care au beneficiat într-adevăr de credite uh, din partea BEI uh, pentru băncile inter- intermediare a crescut. A fost de mai mult de 60 de mii. Deci mai mult de 60 de mii de IMM-uri în 2010. Dați-mi voie să subliniez acum trei caracteristici care fac din Banca Europeană de Investiții o instituție destul de unică. În primul rând, în mod contrar celor afirmate de cineva aici, noi nu utilizăm banii contribuabililor. Nu cerem nici măcar un cent de la contribuabilii din Marea Britanie, să spunem lucrurilor pe nume. Noi utilizăm resursele pe care le luăm în fiecare zi de pe piețele financiare din lumea întreagă. Și de aceea este esențial să ne conservăm această notă, acest rating AAA. Iată, din Asia, din Statele Unite ne împrumutăm și cu resursele acestea putem finanța proiecte în bune condiții. Singurul impact bugetar al nostru e garanția acordată pentru riscul politic pentru uh, uh, aplicarea mandatului exterior pe care Consiliul și Parlament ne-l dau, aici într-adevăr există o garanție care are un cost provizoriu pentru bugetul european. Pentru că e vorba de o, o, un procentaj de 9% din totalul împrumuturilor acordate pe baza mandatului extern. Uh, dar la 2 ani după prima finanțare. Și sigur că uh, acest provizion scade pe măsură ce se fac rambursările. Și deci, de fapt, noi nu facem apel la această garanție, deci până la urmă costul pentru bugetul european este zero. Deci trebuie să vedem cum stau lucrurile. Noi nu costăm bani contribuabililor. O a doua caracteristică. Noi suntem unica instituție financiară care este într-adevăr europeană. acționarii noștri sunt toți toate statele membre și doar statele membre în Uniunea Europeană. Suntem unica instituție financiară care este uh, uh, obligată în mod legal, scrie în tratat, să susțină financiar obiectivele politice ale Uniunii Europene. De altfel, suntem singura instituție financiară care nu poate finanța un proiect decât dacă, în prealabil, acesta a primit opinia favorabilă a Comisiei Europene. Și aici Comisia Europeană își dă acest aviz favorabil după ce toate serviciile și direcțiile generale examinează uh, situația, de la concurență și până la mediu. Deci suntem obligați să aplicăm strict regulile și politicile europene. Noi suntem supuși controlul Curții de Conturi în măsura prevăzută de acordul tripartit. Noi ne aflăm în cooperare constantă cu OLAF și aș adăuga că nu suntem gata să acceptăm și supravegherea noi autorități bancare europene de supraveghere. Cel puțin din punctul nostru de vedere, noi, cu dragă inimă, în mod oficial, ne-am supune unei forme de supraveghere bancare. O facem, de altfel, în mod indirect mai ales prin asocierea comitetului nostru de verificare cu persoane care au uh, experiență în domeniu dar confirm uh, din nou că suntem deschiși să fim supravegheați legal de această nouă autoritate europeană. Și, în fine, cea de-a treia caracteristică a noastră pe care vreau să o subliniez e vorba de faptul că Banca Europeană de Investiții este unică, inclusiv prin tipul de expertiză pe care l-a dezvoltat. Și e rar pentru o bancă acest lucru. Noi suntem o instituție care, în permanență face apel la sute de consultanțe specializate, de ingineri, la ingineri chiar. În anumite domenii ne bucurăm de o experiență bine cunoscută și recunoscută și dovada e că ni se cer sfaturi tehnice pentru proiecte pe care nu le putem finanța pentru că sunt situate în regiuni care nu se află uh, uh, în uh, area de acoperire a mandatului nostru. Și de aceea cred că ar fi păcat să nu utilizăm această experiență și cunoștințele pe care le avem în domenii cum ar fi transportul urban, eficiența energetică, ciclo apei, susținerea pentru IMM-uri. E clar că BEI a dezvoltat cunoștințe și experiențe unice. De deci, aceea, în concluzie, spun că ar fi păcat să nu exploatăm la maximum acest potențial. Asta, sigur, cu o cooperare poate mai structurată, mai sistematică cu Parlamentul European. Aici s-au pus întrebări legitime. Dacă finanțăm mai mult Turcia, e bine, asta e pentru că asta spune mandatul nostru, decis în comun de Consiliu și Parlament, care ne-au dat misiunea de a finanța mai mult țările candidate. Asta înseamnă că e clar, da, finanțăm proporțional mai mult Turcia și Croația decât uh, alte țări. De asta, se, de asta existăm noi, ca să aplicăm mandatul uh, acordat de autoritățile, autoritățile europene, mai ales de Consiliu și Parlament. Deci, cred că acest lucru justifică, într-o formă mai structurată, o cooperare sistematică cu Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și cuvântul final pe acest subiect, domnul Cutaș, raportor.

Dezbaterea pe acest subiect se încheie aici. Voturile vor avea, votul va avea loc astăzi la ora 12. Și acum putem trece la următoarea